Allora, se prendete posto, che cominciamo. Vă rugăm să luați loc pentru a începe reuniunea. Parlano. Non vogliono sedersi. Sit down, no. Sit down, please. Okay, sit down. Allora, salutiamo il collega... Urăm, bun venit uh, domnului Ailet pentru cea de-a cincea audiere, pentru numirea uh, pe postul de director al Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF. Și la fel ca în cazul celorlalți candidați, vă reamintesc faptul că domnul Ailet are la dispoziție 5 minute pentru a-și prezenta candidatura, iar apoi va fi o rundă de întrebări ale colegilor în ordinea deja indicată. Așadar, dau cuvântul lui Nicholas Eilert. Eu știu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu știu că nu va trebui să vorbesc uh, foarte mult, prea mult în limba mea maternă în această dimineață, dar a, având în vedere că a, uh, unii membri ai a, uh, comisiei dumneavoastră vorbesc în limba engleză, aș vrea să vă adresez dumneavoastră în limba engleză pentru a-mi formula mesajul inițial, iar apoi voi putea vorbi și în alte limbi. În plus, față de declarația mea scrisă, vă voi prezenta trei puncte suplimentare. În primul rând, în legătură cu Olaf, acesta are două rădăcini, una economică din partea bugetului și una din partea justiției. Deci e vorba de aplicarea legii. Eu provin uh, din uh, partea economică. Olaf este un serviciu uh, care luptă împotriva fraudei uh, și se ocupă de întregul ciclu antifraudă, de la investigație, de la strângerea de informații și analiză, până la o mai bună prevenire, uh, latura politică și, legislat, și de legislație. Olaf trebuie să-și respecte toate aceste responsabilități și este un organism unic. Nu poți alege un model din altă parte și doar să-l uh, implantezi în cartierul european din Bruxelles și să te, să te aștepți să fie funcțional. Independența operațională a OLAF este centrală uh, pentru rolul OLAF ca un pilon al încrederii. Voi uh, susține această independență orice s-ar întâmpla. Uh, cel de-al doilea element al prezentării mele este că în următorii 5 ani OLAF se va confrunta cu provocări instituționale și de asemenea cu, cu provocări de uh, administrație. Uh, Uh, provocarea instituțională este de a implementa uh, reforma actuală a OLAF și apoi să reușesc să exploatez oportunitățile oferite de Tratatul de la Lisabona în orice formă ar decide legiuitorii. Sperăm că OLAF va juca un rol cheie uh, în, din punct de vedere administrativ ca susținere a procurorului european. Uh, sarcina imediată a directorului general este să facă reforma, să funcționeze fără o mai uh, mare birocrație, mai ales în ce privește uh, protejarea drepturilor individuale, unde există eventual un risc ca funcționarii Uniunii Europene să aibă mai multe drepturi decât alți oameni, ceea ce ar fi greșit. E esențial ca reforma legislației să clarifice guvernarea OLAF astfel încât uh, rolul Comitetului de Supraveghere să fie mai puțin confuz și reforma ar trebui să faciliteze luarea de decizii strategice și alocarea de resurse, de exemplu uh, maximizarea impactului financiar al activității OLAF sau maximizarea impactului de reputație a OLAF. Deci uh, protecția veniturilor sau anticorupția sau investigația și prevenirea infracțiunilor. În într-o vreme de creștere economică, mai mult decât bazându-se pe un plan strategic. Eu voi revizui prioritățile strategice ale OLAF, mă voi consulta cu toți partenerii uh, uh implicați și voi reorganiza, reechilibra și uh, reorienta activitățile OLAF pentru a lupta împotriva fraudelor. Olaf trebuie să aducă valoare adăugată la nivel european, folosindu-și poziția centrală și personalul multicultural și cu foarte multe capacități pentru a-i coordona pe alții. Trebuie să facă mai multe pentru a se adresa riscurilor cele mai grave, de la uh, extinderea recentă și cea viitoare, crimă organizată pe frontiera externă, uh, și în programele directe de uh, cheltuieli pe care nimeni altcineva nu le poate uh, proteja. Pentru asta trebuie însă reorganizare și redistribuirea of, uh, resurselor și niște decizii serioase. Uh, al treilea punct, mă voi referi la experiența mea în domeniul anchetelor. Uh, nu am activat niciodată în anchete pe teren, uh, dar în tinerețe m-am ocupat de dosare financiare complexe, de exemplu fraude în uh, schimburi de control, uh, evaziune fiscală, uh, falimente bancare și sigur că era un context diferit de cel al activității Olaf, dar procesul intelectual este similar. Deci, la Olaf mă simt ca acasă. Și dați-mi voie să cotez textul german spunând că e nevoie de o poziție în germană de lider într-un serviciu responsabil cu anchetele. Și acum în engleză. Eu am ocupat exact această, acest post în OLAF timp de 9 ani de zile în patru poziții. Director pentru informații, pentru politici și în ultimele 9 luni ca director general. Vă mulțumesc pentru atenție. Grație. Președintele, mulțumesc. Și acum începem runda de întrebări. Doamna Gresle. Mulțumesc foarte mult, domnule Eilert. Ne cunoaștem deja de ceva timp și aș vrea să vă întreb ceva care nu o să vă surprindă. Reforma OLAF este ceea ce ne va preocupa cu siguranță în următorii ani și aș prefera dacă am fi ajuns deja mai departe în această problemă. Fără susținerea directorului general nu va funcționa reforma OLAF. Îmi amintesc de prezentarea unui raport uh, unde ne-ați criticat propunerile noastre foarte puternic. Știu că avizul dumneavoastră de atunci a fost uh, motivat prin faptul că uh, secretarul, directorul general nu dorea acest lucru și dumneavoastră erați vicesecretar general pe acel, în acel moment. Acest eveniment însă m-a traumatizat profund și aș vrea de aceea să vă întreb în ce măsură sunteți independenți și cât de independent veți fi pe viitor? Care este poziția dumneavoastră și cum credeți că veți impune poziția dumneavoastră ca director general al OLAF pe lângă propunerile pe care le vom face? Da, mulțumesc, doamnă Gresley. Aș fi vrut să purtăm această discuție acum mai mult timp și pentru mine a fost un eveniment foarte dificil. Aveți dreptate. Sunt uh, obișnuit că atunci când primesc uh, indicații ca funcționar al comisiei să urmez aceste indicații. Același lucru se întâmplă și ca director general. Dacă lucrez pentru comisie în domeniul politic și nu în domeniul operațional, uh, atunci trebuie, bineînțeles, să lucrez pentru comisie. Așa a fost cazul înainte, așa s-a întâmplat și cu domnul Brune și așa va fi și cu viitorul director general. Dar în domeniul activității operaționale a investigațiilor este foarte important să subliniez că voi fi independent. Eu sunt acum independent și voi rămâne independent. în legătură cu reforma. Eu salut această reformă. Vreau să vă spun că avem nevoie clar de o guvernanță mai clară, avem nevoie de o clarificare a drepturilor, există proceduri care trebuie îmbunătățite, există slăbiciuni în legislația inițială care trebuie să fie de asemenea combătute. Eu susțin acest element al reformei și dacă voi fi director general, voi uh, lupta pentru ca să implementez acest lucru, mai ales în uh, procesul uh, de dezbateri în calitate de oficial al Comisiei, dar și reprezentând aspectele profesionale ale OLAF, care trebuie după aceea să fie implementate într-o reformă, pentru că altfel reforma nu ar fi de succes și nu am avea o legislație destul de bună. De asemenea, după cum am spus și în declarația mea scrisă, voi acorda prioritate majoră implementării reformei până în detaliu, odată ce aceasta a fost hotărâtă și sper că să avem o legislație cât de repede odată ce această reformă a început. Domnul Gaia, mulțumesc, domnule președinte. Să încep așa. V-am adresat această întrebare la prezentarea raportului anual, de fapt, și acum aș dori să subliniez altfel aceeași întrebare. Nu suntem atât, chiar atât de fericiți cu situația următoare. Numărul investigatorilor în cadrul OVA, OLAF este cam la o treime din cât ar trebui să fie. Toți candidații pe care i-am audiat au fost de acord că aceste cifre trebuie să se schimbe. Dacă mă uit la organigrama OLAF, dumneavoastră erați eh, înainte să uh, fiți eh, numit în ultima funcție, ați fost directorul direcției D. Adică pentru ca să nu fiu prea uh, tehnic, pentru că nu mi-amintesc exact de numele acestei funcții, erați de fapt responsabil cu um, prima etapă a investigațiilor și dacă ați fi director general al OLAF, ați putea să ne îndepliniți dorința de a spori numărul investigatorilor sau credeți că va trebui să suferiți în continuare de slăbiciunea direcției pe care ați condus-o? nu este vorba de dimensiunea direcției D. Majoritatea direcției mele, în ceea ce privește cifrele, este mm, compusă din chestiuni de informații, tehnologia informației, de um, aspecte tehnice legate de investigații și de um, mm, susținere a operațiunilor vamale. Deci avem o serie de specialiști în domeniul vamal și în domeniul IT, mai ales în ceea ce privește comunicarea ca aceasta ține de funcția de coordonare a OLAF. Sunt de acord că avem nevoie de mai mulți uh, investigatori, însă prioritatea majoră pentru mine este inteligența operațională, deci reforma direcției C, mai ales analizei uh, pe calculator uh, a problemelor de medicină legală. Cred că nu este o problemă de număr, ci o problemă de expertiză pentru a avea o valoare adăugată, pentru a putea coordona mai bine echipele pe care le avem. Nu este vorba numai de sporirea mm, numărului angajaților în direcție D, ci e vorba de o mai bună coordonare a acestora. Și următoarea întrebare este de unde am putea să primim, să obținem acest personal bine pregătit. Mă gândesc acum la reforma care urmează și la faptul că este nevoie de mai multe persoane, într-adevăr, care să poată îndeplini aceste funcții și să lucreze în numele Comisiei și a celorlalți actori. Dacă ne oprim din această politică, am putea, într-adevăr, să aducem mai multe locuri la investigații și am putea de asemenea să mai tăiem din domeniul relațiilor publice. Probabil că am putea să folosim 6, 7, poate 10 persoane din partea direcției mele și să le aloc la mai multă acțiune operațională, la activități operaționale. Așa, de fapt, s-a întâmplat și în ultimii doi ani când am redus numărul persoanelor care lucrau în domeniul politic al direcției mele. Și împreună cu uh, domnul Bruni și acordul său, Brunar, am uh, fost de, am hotărât amândoi să transpunem aceste resurse către partea operațională, dar pentru a putea într-adevăr să schimbăm echilibrul ar trebui să mai facem și alte lucruri, ar trebui să ne oprim din ceva ce facem acum. Dacă transferăm o parte din activități la alte direcții generale, atunci resursele pleacă și ele, este clar. Dacă, de exemplu, luăm resurse din domeniul protecție, protecției putem să le transferăm dincolo, dar toate resursele vor merge acolo. Domnul Stas a cerut acum să ia cuvântul înainte, pentru că trebuie să voteze în altă comisie. Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, îi dăm cuvântul domnului Stas. Eh, da, Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să întrerup ordinea, dar sunt raportor într-o altă comisie care urmează să voteze, așa că va trebui să plec timp de 15 minute. Am să îmi cer scuze, deci, și uh, sper să fiu informat cu privire la cele discutate în lipsa mea. Am să vă pun o întrebare, aceeași întrebare pe care i-am pus-o și uh, domnului Cretan. Uh, în contactele pe care le avem cu colaboratorii OLAF, adesea am impresia că în serviciile dumneavoastră apar mai multe conflicte. S-a vorbit chiar despre înființarea unor clanuri. Așadar, întrebarea este, sunteți conștient de această problemă? Considerați că este întemeiată afirmația? Și dacă da, care sunt măsurile pe care doriți să le luați în calitate de director general pentru a rezolva situația? Da, domnule președinte, domnule Stas, îmi cer uh, scuze să știți că eu când uh, am devenit director general a trebuit uh, să să încerc să rezolv foarte multe probleme. Uh, am să vă răspund în limba în care m-am întrebat. Știu că există o problemă, o problemă de mai mult timp. Uh, dar trebuie să lăsăm trecutul în urmă. Cred că situația nu este chiar atât de proastă pe cum se spune. Marea majoritate a colegilor nu dorește decât să lucreze în liniște. Cei care vin uh, să vă vadă și să vă spună aceste lucruri, poate chiar unii dintre colegii dumneavoastră, sunt cei care nu sunt mulțumiți de starea de lucruri, dar ei sunt minoritari. Ei probabil că au propriile conturi uh, pe care doresc să le regleze și cred că înțelegeți la ce mă refer. Dar uh, m-am gândit la această întrebare și am ajuns la următoarea concluzie. În primul rând, va trebui să recrutăm mulți colegi care vin uh, din profesii de control, niște colegi care sunt mai duri, cum se zice în franceză, care nu au încredere în oricine ehm, și care nu ehm, execută totul ca la carte. Deci avem niște ehm, caracteristici pe care trebuie să le aducem. E drept că acești oameni sunt mai dificil de gestionat din, fapt, din motivul că au aceste caracteristici. Acesta ar fi un prim element. Apoi, dacă credeți că la OLAF există problemă, probabil că ar trebui să vă uitați și la serviciile altor organizații internaționale, precum ONU sau Banca Mondială, unde problemele sunt mult mai grave, sincer vorbind. Cred că aceasta este o caracteristică a acestui tip de servicii. În al doilea rând, procesul de integrare a personalului uh, temporar durează foarte mult, este anevoios și uh, vom încerca să rezolvăm această problemă, dar desigur până acum ea a generat uh, tensiuni. În al treilea rând, sistemul de personal al comisiei este astfel conceput încât există foarte mari disparități între salariile celor care fac aceeași muncă. Asta sigur că duce la tot felul de invidii și uh, neplăceri. Eu voi lucra împreună cu cei care se ocupă de comunicare și de leadership și vom încerca să rezolvăm aceste probleme între noi. Dar sunt de acord că există aceste tensiuni. Domnul Ivanov. Doamna Ivanov. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, comunicarea este crucială. Cum și în ce domenii veți îmbunătăți comunicarea și informarea cu statele membre? Cum vă veți asigura că este o urmărire judiciară mult mai bună a tuturor cazurilor? Mulțumesc! Mulțumesc! Comunicarea cu statele membre se face la mai multe niveluri și diferă în funcție de statul membru și de tipul de serviciu cu care comunicăm. Diferă foarte mult. Există un stat membru în care știu că dacă uh, dau telefon la primul ministru, voi reuși să uh, vorbesc cu el în peste două zile într-un alt stat membru voi reuși să vorbesc cu adjunctul peste două luni. Deci depinde totul foarte mult. Și trebuie să ne adaptăm strategia la uh, fiecare caz în parte, să zic așa. În ce privește urmărirea judiciară? Există contact direct între specialiștii noștri judiciari și specialiștii din statele membre. Îmi amintesc atunci când am numit un magistrat grec că um, grecii au trecut uh, imediat de la succes parțial la succes în toate domeniile. Sigur, este greu să măsurăm succesul, dar uh, cred că lucrurile nu sunt chiar atât de uh, negative. Dacă luăm un uh, orizont, uh, un reper recent, obținem uh, acele cifre de 70% de care vorbim. Uh, de, de 7%, mă scuzați. Dacă luăm un reper undeva mai îndepărtat, probabil că cifra ajunge la 28%, deci mai mare. Problema este viteza cu care lucrăm. Cel mai important, cred că, este să convingem serviciile statelor membre că ele trebuie să coopereze cu noi și că acest lucru e în beneficiul lor. Și pentru unele state membre, cum este cel al dumneavoastră, acest lucru e evident. Avem relații excelente. Însă cu alte state membre avem uh, o relație mai uh, ciudată. Italia este exemplul cel mai bun. Avem foarte mulți italieni competenți, avem uh, foarte mulți uh, prieteni competenți acolo, lucrează bine împreună și uh, totul se desfășoară bine. Însă, în alte state membre există opusul, nu reușim să facem nimic. Uh, până la urmă, amănuntele sunt cele care ne omoară și uh, va trebui să încercăm să rezolvăm toate detaliile acestea cât mai bine. Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate candidat, nu putem să negăm experiența dumneavoastră, care este importantă la OLAF. Însă reformele despre care am vorbit astăzi cer să se facă anumite schimbări. Întrebarea mea seamănă cu cea pe care au pus-o antevorbitorii. Mă interesează modificările pe care le fac statele membre în cazurile de corupție și de fraudă. Notificările. Pentru 2009, știu că s-au uh, primit 111 notificări, din care 94 priveau Bulgaria și încă câteva pentru celelalte state membre. Vreau să vă întreb, este vorba oare aici despre o lipsă de control din partea statului membru sau nu există un sistem de comunicare în ce privește relația dintre OLAF și statele membre? Mulțumesc! Da. Cred că trebuie să facem o distinție între notificarea neregulilor și uh, sectoarele dedicate fondurilor structurale și agricole. Este o cerință de management financiar care este importantă foarte, foarte mult, uh, foarte importantă pentru noi când facem uh, analiza. La OLAF se notifică acuzații specifice legate de cazuri de fraudă specifice este ceea ce se numește în franceză procedură punctuelle. Cred că dumneavoastră vă referiți uh, tocmai la acestea. Dilema clasică este, bineînțeles, cum să facem diferența atunci când se primesc foarte puține notificări sau când nu. Oare asta înseamnă că serviciul este excelent și că nu există în reguli sau că administrația respectivă este incompetentă sau, mai rău, ascunde adevărul? E foarte greu de uh, hotărât uh, cum să acționăm într-o astfel de situație, dar eu pornesc de la prezumția că foarte puțin în reguli se raportează în legătură cu cheltuielile făcute de statul membru. Asta înseamnă că nu se face suficient control sau că nu ni se spun care sunt consecințele. Desigur, uh, Faptul că se constată mai multe nereguli în Germania decât în Luxemburg nu este neapărat uh, grăitoare. Trebuie să ne uităm la volumul de cheltuieli pe program, pe an, în fiecare stat membru. Și dacă facem această muncă de analiză, uh, rezultatele sunt destul de surprinzătoare și chiar controversate. Asta revenind la problema dacă avem uh, suficienți investigatori. Pentru asta avem nevoie de un element uh, foarte substanțial de informare, de informații. Domnul Ceați Marcachis. Uh, uh, Mulțumesc, domnule Ailet. Am ascultat ceea ce ați spus și în alte comisii și mi se pare foarte bine cum puneți în aplicare ceea ce trebuie să faceți. Însă vreau să mă întorc la întrebarea colegului nostru, domnul Stas. Și anume, cela despre problemele interne care există. Ați luat deja poziție față această problemă, însă eu mă întreb ca deputat dacă îi dau votul unuia din reprezentanții acestui familii sau clanuri, cum va trata el partea cealaltă? De aceea m-ar interesa foarte mult uh, să știu ce veți face în acest context. Ați vorbit de chestiunile administrative pe care le veți face, dar poate că este o problemă psihologică aici. Cel puțin așa ne apare nouă. Și m-ar interesa, deci, ce veți face cu partea opusă? Cum uh, veți uh, trata candidatul care nu va fi uh, acceptat și clanul său? Mulțumesc! Nu accept neapărat premizele întrebării dumneavoastră cu tot respectul, pentru că nu mă consider în niciun fel reprezentantul unui clan sau unui grup de clanuri. Și indiferent de rezultatul acestei proceduri, ea va duce la o persoană care nu văd eu, nu cred că va fi subordinată, subordonată față de cealaltă. Voi susține pe toată lumea care va fi numit uh, director general și sunt convins că și ceilalți candidați vor face același lucru. Cred că dacă îți revine sarcina să aduci sub aceeași umbrelă mai multe profesii, trebuie de fapt să încerci să iei punctele tari din toate. Trebuie să înțelegi care sunt cerințele lor, nevoile lor, și prioritățile fiecarei branșe și de unde vin. Și aceasta cred eu că se va îmbunătăți cu timpul, pentru că vom lucra mai mult timp împreună. Una dintre chestiunile pe care le-am spus-o cam în același moment anul trecut uh, personalului meu când s-a discutat această problemă, am zis că o parte din problemă este că am conviețuit în această, acest mediu cât se poate de închis în o perioadă foarte lungă și că avem tendința să ne vedem mai degrabă slăbiciunile fiecăruia decât tăriile, decât punctele par, tari. Și mai important este să înțelegem care a fost uh, expertiza și excelența care ne-a adus uh, în această numire, în această funcție și vorbesc despre alții, nu despre mine. Asta este ceea ce am spus la o reuniune de management acum un an când am prezidat pentru prima dată o astfel de reuniune într-o circunstanță foarte tristă. Au existat discuții destul de ridicole în presa de bulevard bruxeloază și uh, chiar în unul dintre statele membre chiar s-a ajuns la niște chestiuni cât se poate de ciudate, s-au exagerat lucrurile foarte mult. Eu chiar nu cred că problema este uh, la proporția pe care o descrieți dumneavoastră. Treba, a trebuit să fiu destul de dur cu unele persoane în momentul în, nu știu în ce măsură va vizitat unul din acești, col, acești colegi, dar sunt convins că vom putea colabora și că o vom face. Mulțumesc. Dom- doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ailet, ați spus că Olaf este responsabil de ciclul întreg antifraudă, dar n-am auzit prea multe despre prevenire și despre stagiu, stadiul de detectare. Care sunt inițiativele pe care le-ați luat pentru a spori prevenirea și de, uh, detectarea problemelor de fraudă? Și întrebarea mea se referă la o mai, un mai bună, o mai bună beneficiere de pe urma informării pe care o poate face Olaf, la care ați făcut dumneavoastră referire. Mulțumesc, domnul Ailet. În ceea ce privește detectarea fraudei, există două măsuri de a obține informație. Pe de o parte, să obținem informații de la persoane care ne informează, de la așa numiții whistleblowers, care nu merge prin calea oficială. Pe de altă parte, trebuie să mergem noi să căutăm informația prin analiză, prin analiză de investigație și servicii de informare. Apoi uh, decurg din acest proces de analiză mai multe mai mulți pași, care însă înseamnă că trebuie să analizăm datele pe care le obținem și deci să mergem înainte în activitatea noastră. Asta este ceea ce am stabilit atunci când am fost uh, numit director de fapt, uh, succesele cele mai importante au venit după ce am fost eu numit uh, director, când am început, de fapt, o acumulare a datelor în masă, pentru ca acestea apoi să fie și folosite. Asta este detectarea, iar prevenirea înseamnă, de fapt, folosirea învățămintelor. De fapt, uh, am primit, am dat consultare comisiei în mai multe în ultima vreme în ceea ce privește anumite chestiuni de detaliu care țin de fraudă. Este clar că în ceea ce privește finanțarea unor comunități um, și subvențiile, existau foarte multe probleme și a trebuit să ne ocupăm de subvențiile acordate unor programe individuale mai degrabă decât subvențiile acordate în general. Aceasta ajunge, aduce la un avantaj economic puternic. Uh, am contribuit de asemenea la discuții în cadrul comisiei, dincolo de uh, momentul luării decizii de, uh, legislative, pentru a putea ajuta la reglementarea financiară, de exemplu, dar și în domeniul nostru. Și facem acest lucru foarte des. Dar aceasta este făcut de către persoane care nu sunt investigatori. Așadar, dacă vom trece mai multe persoane în domeniul investigării, vom avea mai puțini care să ofere această consultare și care să facă parte din uh, decizii. Acum, în ceea ce privește whistleblowing-ul, acesta este o clauză de salvgardare importantă pentru un sistem administrativ. Este foarte important să îi, preveni, să îi protejăm pe aceștia. Este foarte dificil să tratezi acest subiect, câteodată trebuie să detectăm și când aceștia sunt răuvoitori și facem acest lucru. Avem uh, o nouă bază de informare și tehnologia informației care nu este exploatată la maxim, dar acum nu am destul timp să vă explic toate aceste lucruri. Esența acestui sistem este următoarea, este important că acest sistem există și este bine că îl avem, chiar dacă în momentul de față nu funcționează neapărat sistemul de whistleblowing. Doamna Gresle, mulțumesc și felicitări pentru cunoștințele dumneavoastră lingvistice, sunteți cu siguranță cel mai multilingv candidat. Aș dori să mă refer la un lucru pe care l-ați spus și anume numărul personalului din direcția dumneavoastră. Dacă vreți să-i disponibilizați pe aceștia pentru alte direcții, atunci concluzia pe care o trag eu este de ce nu s-a întâmplat acest lucru mai de mult. După experiența mea, întotdeauna toată lumea se opune când trebuie să predea personal altor direcții și în final Olaful încearcă să nu pună la dispoziție, de fapt, mai multe persoane pentru investigații, pentru că ar trebui să angajeze persoane suplimentare. Și acum a doua întrebare pe care aș vrea să vă pun se referă la activitatea dumneavoastră actuală. Uh, Mă refer la chestiunea administrării, Olaf. Avem o problemă foarte importantă cu uh, angajații pe, termen, pe durată determinată. Majoritatea dintre ei sunt pe durată determinată și pentru a găsi o soluție pentru aceștia, o soluție de durată este de, foarte greu. Deja această problemă durează de mai mult timp. Întrebarea este de ce durează de atât de mult timp? De ce ați făcut progrese atât de mici în această problemă care durează de atât de mult timp, după cum spuneam? Domnul Ailet, persoanele din direcția mea au primit funcții. Domnul Blum a spus că am dat prea multe posturi și că să nu mai fac acest lucru pentru că s-a, pus, s-a periclitat direcția politică oarecum. În direcția mea, anumite funcții, bineînțeles, erau mai importante, de exemplu, um, protecția datelor, accesul la documente, răspunsul la întrebările dumneavoastră. Aceasta a necesitat două posturi și acestea sunt chestiuni importante. Au fost întrebări foarte bune din partea Parlamentului și în Parlament în legislatura anterioară și în aceasta. Activitatea juridică devine din ce în ce mai importantă, colaborarea cu ombudsmanul. Avem nevoie de posturi și în direcția mea. Aș putea să folosesc personal din domeniul uh, comunicării și informării, pentru că au sisteme foarte bune, mai bune decât cele din trecut. Răspunsul mie, meu este am disponibilizat deja persoane pentru alte servicii și sunt uh, generos. Am uitat cuvântul în germană. În ceea ce privește personalul angajat pe durată determinată, eu am rezolvat personal această problemă atunci când am devenit director pentru resurse, acum 5 ani, în sensul că am avut dificultăți foarte mari din partea comisiei și administrației și din partea sindicatelor, dar totuși am reușit să negociez un acord pentru contractele pe durată determinată. Și acestea au fost transformate în contracte pe durată nedeterminată. Și eu sunt, de fapt, un angajat pe durată determinată. Sunt mândru să fiu în această categorie. Există însă, din păcate, unii colegi care nu au avut dreptul să obțină un contract nedeterminat și, din păcate, aceștia trebuie să plece. Dar sunt doar 10 sau 12 în această situație și ceilalți 60 sunt uh, pe nedeterminată și 30 sunt deja funcționari. Deci problema este, de fapt, rezolvată. Mai există durerea, dar problema s-a rezolvat. Mulțumesc, președinte. Și Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule Ailet. În noua noastră funcție de candidat la funcția de director general al OLAF, și a spus în prezentare că ar trebui, Olaf ar trebui să-și păstreze aproape toate funcțiile sale actuale. Aș vrea să știu la care ați renunțat din funcțiile actuale ale Olaf. În al doilea rând, Uh, există o cerere de mult timp ca să se uh, consolideze partea operativă a OLAF. Asta se cere de mult timp și colegii mei acertă. Eu aș vrea să vă întreb, în cazul în care a devenit director general, ce uh, termen ar exista pentru o schimbare atât de radicală și în legătură cu deficiențele și conflictele interne și de care trebuie ținut cont pentru că este până la urmă o problemă de credibilitate Dumneavoastră ne-a spus că și în alte organisme internaționale lucrurile merg la fel de rău sau chiar mai rău decât la OLAF, dar eu aș vrea să știu cum doriți dumneavoastră să acționați ca lider ca aceste uh, probleme să înceteze. Pentru că OLAF trebuie să fie un punct de referință ca disciplina internă, pentru că este un instrument foarte important. Mulțumesc! Well, thank you. There's, there's a, there's a lot... Mulțumesc! Da, uh, iată o întrebare uh, cu multe <laughs> sub-întrebări. Sigur că uh, în uh, parte, pe partea operațională a OLAF trebuie rezolvate multe probleme, ca și pe partea de politică. Uh, mă aflu uh, într-o situație delicată, nu pot să fiu prea precis acum și nu vreau, nu vreau să mă întorc la biroul meu și să vină cinci șefi de unitate să se plângă că eu am spus în fața dumneavoastră că vreau să le desfințez uh, locul de muncă. Uh, eu totuși, orice s-ar întâmpla cu aceste alegeri, eu voi juca un rol uh, cheie în luarea de decizii în OLAF. Deci mă scuzați că nu intru aici în detalii, dar sunt zone din munca operațională unde se pot, uh, se pot face schimbări și trebuie pus accentul pe alte elemente. Și uh, putem, sigur, să fim mai eficienți. Eu cred că trebuie găsite noi sinergii cu serviciile Comisiei responsabile pentru fondurile regionale, agricultură, uh, activitate vamală și cred că probabil putem să reorganizăm această activitate într-o anumită măsură. Asta ar presupune la Comisie 6-18 luni. Ăsta ar fi intervalul, pentru că nu se poate face nimic pe termen foarte scurt. În legătură cu activitatea mea ca lider în OLAF, voi fi foarte cinstit și vă voi spune că eu cred că mi-am jucat bine rolul de lider în Olaf și de câțiva ani de zile, nu doar de câteva luni. Și consider că mi-am făcut bine treaba și am făcut multe ca să ajut Olaful într-o perioadă dificilă. Și a, a, asta o spun din reacțiile pe care le obțin din uh, partea angajaților Olaf, uh, din toate birourile de la mai multe naționalități, Ba, chiar am fost uh, aplaudat într-o ocazie, am fost foarte surprins, uh, <laughs> a fost cu ocazia unei înmormântări, chiar nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Uh, sunt convins că ofer un exemplu bun, că m-am, am fost foarte ferm în anumite situații, problema relațiilor umane trebuie tratată foarte serios și trebuie să dispară cazurile de disfuncționalități. Uh, pentru asta spune că, pentru a rezolva aceste probleme, cred că este necesar în termen de 10 luni. Mulțumesc. Domnul Renhausen, mulțumesc. În ceea ce privește influența politică, dumneavoastră veți avea, veți decide de o decizie politică pentru a obține această funcție. Considerați că influența politică este o problemă sau nu? Și mă interesează dacă mecanismele existente sunt considerate de către dumneavoastră ca fiind un rău uh, necesar, adică un lucru care trebuie redus la minim, sau aveți uh, propuneri inovative prin care am putea reduce influența politică, mai ales pentru o mai bună transparență? Răspunsul este foarte simplu. Nu. Eu nu văd nicio problemă cu uh, influența politică nu a existat niciodată o influență politică asupra investigațiilor noastre. Mulțumesc. Cam atât am de răspuns. Mulțumesc și mulțumim domnului Ailet și îi uh, urăm succes în activitatea sa. Allora, procediamo alla ultima. Și acum să începem cu ultima audiere, mă rog, audierea ultimului candidat, și anume domnul Giovanni Kessler. Nu trebuie să-i dau cuvântul, reamintindu-i că are la dispoziție 5 minute pentru a-și prezenta candidatura. Vă rog. Mulțumesc. Uh, bună dimineața, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Aș dori să mă prezint pe scurt și să vă prezint uh, ce intenționez Uh, să fac dacă voi fi ales în funcția de director general. Eu sunt uh, procuror și în cariera mea am avut ocazia să uh, lucrez în diferite domenii și locuri, în medii foarte diferite și m-am ocupat cu o mare varietate de cazuri. În calitate de procuror în orașul meu, am uh, condus o anchetă care avea legătură cu descoperirea și uh, dezmembrarea unei uh, vaste rețele de corupție cu persoane publice foarte cunoscute, cu antreprenori, asta în cooperare cu poliția germană și oficiul de luptă împotriva fraudei din Marea Britanie. Am reușit astfel să descoperim companii offshore în Liechtenstein și în insulele Canare și am confiscat banii obținuți uh, pe căi ilegale. Deși am cooperat mai dificil cu autoritățile locale, dar până la urmă am avut succes în această anchetă. Sigur, au urmat multe condamnări și uh, sume importante de bani au fost recuperate. Am fost în, apoi am activat în Sicilia ca procuror antimafia și am condus o anchetă uh, asupra unei familii de mafioși din Sicilia de Sud și o, o anchetă care a durat un an. Uh, am colaborat cu un, un, un grup uh, foarte valoros de colegi și uh, am obținut uh, în urma anchetei mai mult de 100 de condamnări ale uh, mafioților. aceștia, sigur, se făceau vinovați de asasinate, uh, uh, de acte de corupție și așa mai departe. Apoi uh, am activat ca procuror în Bolzano, asta este în nordul Italiei, la granița cu Austria și Germania, și am avut o anchetă de succes în legătură cu un caz de fraudă foarte important, îndreptat împotriva Uniunii Europene. Aici am cooperat mai ales cu autoritățile uh, vamale italiene și germane și am reușit să uh, uh, obținem condamnarea unei companii italiene și a proprietarilor acesteia, compania uh, companie finanțată de Uniunea Europeană uh, pentru transportul de alimente în Albania, când în realitate niciun fel de aliment nu a ajuns în Albania, alimentele au ajuns în Uniunea Europeană. Uh, până, până la urmă am reușit să obținem condamnarea uh, responsabililor și să recuperăm sumele de bani obținute de pe urma activităților ilegale. Datorită experienței mele în domeniul internațional, am fost apoi numit ca director adjunct a misiunii uh, OSC în Kosovo și m-am ocupat de activitatea de poliție și judecătorească, judiciară a misiunii, cu mai mult de 300 de uh, angajați foarte valoroși. În final, aș dori să menționez că am fost și înalt comisar italian pentru combaterea contrafacerilor și am organizat și condus prima operațiune comună desfășurată în Italia împotriva contrafacerilor. În, cu acea ocazie ne-am concentrat în Florența și, mă rog, o parte a Toscanei din jurul Florenței și cu această ocazie, pentru prima dată, toate autoritățile de poliție și vamale și până și poliția municipală și, și prefectul orașului Florența au fost implicați în această operațiune care a avut ca rezultat confiscarea uh, unor bunuri contrafăcute, descoperirea unor laboratoare clandestine și arestarea uh, multor uh, infractori și a, avut, a fost foarte bine mediatizată această operațiune din Florența a avut un efect uh, foarte important uh, în combaterea contrafacerii, care, uh, uh, uh sigur, este o plagă nu doar în Italia, ci în toată Europa. Acum, uh, dacă mi îngăduiți câteva cuvinte în legătură cu activitatea OLAF. Eu uh, îmi voi dedica toate acțiunile uh, către trei valori uh, importante. Independență, unitate și eficiență. Independența. Fără independență, Olaf nu-și poate desfășura anchetele, altfel ar fi inutil. Mie uh, mi-ar fi ușor să-mi orientez toate acțiunile și acțiunile OLAF uh, pe această direcție a independenței. În uh, cultura mea există acest aspect al independenței ca procuror. Apoi, unitate, asta după toate diviziunile din trecut, OLAF are nevoie de unitate și eu aș putea fi un factor de unitate, pentru că vin din afara Olaf și nu am nicio influență din interior, nu uh, aparțin de nicio tabără din interior. Și apoi, al treilea aspect, eficiența. Dar uh, voi profita de întrebările dumneavoastră ca să vorbesc de eficiență, pentru că mi-am depășit timpul alocat. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc uh, și acum întrebările, doamna Gresle. Um, Kessler, ich hab... Mulțumesc foarte mult, domnule Kessler mi-am dat o senală cu dumneavoastră ca cu niciun alt candidat, dar am senzația că dumneavoastră sunteți dintre toți cei care ați rămas cel mai vag. Aș vrea de aceea să devenim mai concreți în discuția aceasta. Să de juridică datează de acum peste 10 ani și chiar mai mult, de fapt. Sunteți politician de atunci și ar fi interesant pentru noi să știm uh, care sunt experiențele noastre politice pe care doriți să le aplicați în favoarea OLAF. Și aș vrea să ne spuneți de asemenea care sunt activitățile pe care doriți să le reduceți dacă vor fi transferați mai mulți oameni în domeniul investigației, de unde vreți să luați personalul respectiv și uh, ceea ce nu trebuie să se facă în același timp. Ați spus că există anumite servicii neesențiale la OLAF. Care sunt aceste servicii neesențiale? Yes, I had also a, a political experiences. Da, într-adevăr, uh, am o experiență politică, dar sunt în continuare totuși procuror. În politică am folosit experiența mea și cultura mea din domeniul procuraturii. De fapt, uh, eu mă consider și sunt văzut ca un procuror care are legătură cu domeniul politic, iar în uh, angajamentele mele politice am folosit cultura statului de drept, mai ales uh, cultura uh, aceasta am aplicat-o în Parlament și am uh, activat mai ales în domeniul anchetelor, a comitetelor de anchetă și în Comisia pentru Justiție și Afaceri Juridice. În a doua parte a întrebării dumneavoastră ați vorbit de investigație. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe investigație, să ne dedicăm mai multe resurse umane și financiare în domeniul investigației, fie reducând dintr-o parte, eh, din parțile neesențiale. Aș dori să menționez eh, și principiul de subsidiaritate care ar trebui să fie aplicat eh, și OLAF. Genul de activități care ar putea fi aplicate, puse în aplicare mai bine de către alte instituții ar trebui într-adevăr să fie tăiate de la OLAF. De exemplu, supravegherea financiară. Am senzația că există la OLAF prea multe persoane, peste 100, care se ocupă de um, monitorizarea investigațiilor din perspectivă financiară. Aceasta ar putea fi făcută uh, la fel de eficient și de către direcțiile generale ale Comisiei și de asemenea, domeniul inteligenței strategice mi se pare important, dar, după părerea mea, din nou, prea multe resurse cred eu că sunt alocate acestui domeniu. Prea multe resurse umane și ar putea fi folosite mult mai bine, de exemplu, o parte dintre ele, cel puțin, în serviciile de investigație. domnul domnul Gaier. Domnule Kessler, bine ați venit la noi. Am fost foarte impresionat de ceea ce am citit despre dumneavoastră și am, am impresia că foarte puțin în lume corespunde atât de bine descrierii pe care o ceream noi în scoaterea la concurs a acestui post. Olaf este o instituție specială, nu activează numai în domeniul internațional, ci are și un rol foarte important în relațiile dintre instituțiile europene. Este clar că cei care au lucrat deja la nivelul Uniunii Europene au un avantaj în ceea ce privește informația. Vreau să vă întreb care este experiența dumneavoastră internațională pe care doriți să o folosiți la OLAF și care vă va ajuta să puneți în aplicare bine această funcție. Uh, I think the, the... Eu cred că directorul OLAF trebuie să dețină oarecare experiență în materie de investigație, pentru că noi așa vorbim de o agenție de investigații. Să aibă experiență ca manager, trebuie să știe să gestioneze peste 500 de angajați, și un buget anual destul de măricel, dar așa cum ați mai spus, directorul Olaf trebuie să mai aibă și o experiență politică. Pentru că Olaf este, la urmă, și o agenție care uh, face și pune în aplicare politici împreună cu alte agenții relevante. În plus, uh, ne așteaptă reforma Olaf, care este în discuție la Parlamentul European, la Comisie și la Consiliu. Și în perspectiva înființării parchetului european, rolul directorului Olaf va fi uh, unul uh, de implicare completă în toate aceste discuții. Va trebui să ofere consiliere, și eu cred că experiența mea anterioară din uh, acele adunări uh, generale, adunări legislative și activitatea mea politică pe care am desfășurat-o și la nivel european, toate acestea, deci, mă pot ajuta să fiu nu doar un anchetator, uh, să asigur elementul operațional al OLAF, ci și să lucrez îndeaproape cu Parlamentul și cu Comisia, desigur, în tot acest proces de elaborare a reformei. Doamna Gresle. Ce? Ah, genau. zum Bun. Rivelini nu e aici, deci eh, cam atâta despre italieni. Bine, retrag această remarcă. În eh, documentele pe care ni le-ați dat, vorbiți și despre cazuri irelevante pe care Olaf le investigează. Aceasta este o problemă veche și trebuie să fim poate ceva mai sinceri unii cu ceilalți decât am fost până acum, atunci când se pune întrebarea când recunoaștem dacă un caz este nerelevant, când recunoaștem dacă merită sau nu să facem o investigație. Întrebarea este, dacă avem o, um, o suspiciune destul de puternică, cum facem să decidem ce face Olaf? Întotdeauna aceasta a fost problema Olaf și noi am susținut întotdeauna această, acest proces. De unde știu eu uh, că un whistleblower este de încredere sau nu? De unde știu care vor fi uh, modificările necesare în OLAF pentru a putea să puteți filtra mai, pentru a putea să filtrați mai bine, mai repede aceste cazuri nerelevante? Problema este una foarte delicată, pentru că de dragul eficienței, transparenței, aș spune că în unele cazuri uh, găsim în etapa foarte inițială ceva ce pare să fie relevant, care mai târziu se dovedește a fi nerelevant. Deci, cum putem recunoaște astfel de cazuri? Nu am o soluție foarte simplă la îndemână. În orice caz, trebuie să facem ceva, să diferențiem cazurile minore. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că nu va exista o discreționalitate uh, a directorului Olaf sau a altcuiva. Știu că există acea politică de minimis care se pune în aplicare, cel puțin în faza inițială. Și uh, conform ei uh, ne concentrăm pe un prag cantitativ, care sigur este destul de obiectiv și care ne poate ajuta, însă, după părerea mea, nu ar trebui să constituie singura referință, nu ar trebui să fie singurul punct de reper pentru a decide relevanța unui caz. Un al doilea element foarte important pentru a deosebi cazurile relevante de cele nerelevante, în vederea investigațiilor OLAF, subliniez, pentru OLAF, ar fi uh, principiul subsidiarității. Adică, dacă mai există o altă instituție, precum IDOC, care poate să facă această sarcină, atunci acest caz devine nerelevant pentru noi, pentru OLAF iar Olaful poate să îl transmită aceste instituții, eventual să monitorizeze ulterior evoluția cazului. Însă, atunci când IDOC nu are nicio competență, pentru că sunt uh, agenții pentru care IDOC nu este competentă, deci uh, aceste cazuri trebuie să fie preluate de OLAF, chiar dacă pragul cantitativ este unul foarte mic. Domnul Balcitis. Stimate candidat, Yeah, we are talking in 25 languages. Yeah. <laughs> no, no, no, in Lithuania. tai, e, e, iš tikrųjų, tai jūs prisistatėme. Reiau. Stimate candidat. Atunci când uh, ați făcut uh, prezentarea, ne-ați spus care este experiența dumneavoastră uh, la parchet și în alte domenii. Ați vorbit însă foarte puțin despre viziunea dumneavoastră asupra situației în care se găsește Olaf. Am ascultat foarte multe lucruri interesante. Eu sunt um, deputat nou aici în Parlament și știu că există un fel de de, de clivaj, ca să spun așa, între mai multe grupuri din sânul OLAF. Dumneavoastră va trebui să conduceți această structură și va trebui să rezolvați aceste tensiuni, să zic așa. Probabil că angajații nu vor fi uh, mulțumiți de cutare sau cutare lucru. Ce veți face? Și apoi mai există problemă în relația și comunicarea cu statele membre. La ora actuală nu este niciun sistem clar prevăzut pentru comunicarea dintre OLAF și statele membre. OLAF, ca structură, probabil că nu știe foarte clar modul în care statele membre ar trebui să reacționeze. Nu știe probabil ce ține de competența statelor membre, ce trebuie să facă și așa mai departe. Deci, v-aș întreba care este poziția dumneavoastră în ce privește uh, soluționarea conflictelor interioare, interioare structurii OLAF. Și o a doua întrebare ar fi ce ar trebui să faceți sau să schimbați în relația dintre OLAF și statele membre pentru ca procesul de cooperare să fie mai eficace. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! În ce privește situația internă, da, a transpărut și în afară că există un fel de diviziune între părțile care alcătuiesc Olaful, un fel de conflict. Dar eu sunt într-o poziție bună, deoarece nu aparțin niciunei dintre părți. Politica mea s-ar baza pe două cuvinte cheie. Participarea tuturor, adică le-aș da tuturor, uh, inclusiv celor din funcțiile superioare, dar și personalul obișnuit să participe la decizii, adică aș vrea ca ei să-și poată exprima părerile, să vină cu sugestii și să-și uh, exprime interesele. Și apoi le-aș da dreptul ca ei să participe la discuții transparente. Deci, cuvintele cheie sunt participare și transparență la procesul decizional. Deciziile urmând să fie luate în funcție de interesele și sugestiile lor. Odată ce o chestiune este tranșată într-un mod participativ și transparent, toată lumea va trebui să respecte acea decizie. Nu vor mai exista agende ascunse și nu se va mai recurge la exterior. Nu se vor uh, permite intervenții exterioare. Nu uh, aș fi de acord ca personalul meu să caute ajutor de undeva de din afară. Dar de, de vreme ce vom asigura transparența, nu cred că se va întâmpla. În ce privește relația cu statele membre, ea variază în funcție de statul membru. Știu că există probleme și cred că le putem rezolva în două moduri. Um, eforturi din partea OLAF și apoi uh, probabil că avem nevoie de un nou regulament. Acest lucru, în orice caz, ar trebui să fie avut în vedere în um, reforma propusă pentru OLAF. Ar trebui să apară, și cred că a apărut în propunerea din 2008 a Parlamentului European, însă nu cred că a fost suficient uh, avut în vedere în propunerea făcută de comisie. Fiecare stat membru ar trebui să creeze un punct de contact pentru OLAF, să existe rapoarte periodice cu privire la acțiunile întreprinse de statele membre referitor la investigațiile OLAF. Raportarea să fie obligatorie. Și în al treilea rând, să avem uh, reglementări noi cu privire la eficiența mijloacelor de probă pe care le ză uh, investigatorii Olaf. Domnul Ceații Marcachis. Stimate domnule Kessler, mi-a plăcut foarte mult prezentarea dumneavoastră, mai ales că ați vorbit de unitate, independență și eficiență. Voi începe cu eficiența și voi uh, vorbi despre o întrebare pe care a pus-o și domnul Balziti și anume problema relației cu statele membre. Multe dintre aceste cazuri sunt uh, deja de 3-4 ani sau 5 ani la OLAF, multe din cazurile pe care le tratează și aceasta nu este neapărat foarte eficient. Din păcate, relațiile cu statele membre sunt decisive în această problemă, pentru că foarte des ancheta ulterioară are loc în statele membre. Cum doriți să scurtați așadar aceste termene? Cum doriți să abordați dumneavoastră personal această problemă? Mm-hmm. Da, mulțumesc. De fapt, sunt două motive de îngrijorare pentru mine în momentul de față în ceea ce privește situația OLAF în legătură cu eficiența, adică durata investigațiilor și lipsa rezultatelor în ceea ce privește rezultate legislative, de, judiciare în statele membre. Am doar un minut și jumătate să vă răspund, deci eu cred trebuie să lucrăm în două feluri în OLAF. Pe lângă problema reformei reglementării pe care, regulamentului de care vorbeam înainte, trebuie să implicăm partea judiciară a procurorilor uh, din staful OLAF foarte devreme la, într-o investigație, ceea ce nu se întâmplă în momentul de față. Ei nu sunt implicați decât în uh, procesul de follow-up sau la sfârșitul investigației. Implicarea lor precoce ar avea două consecințe, după părerea mea. În primul rând, ar putea să transforme rezultatele investigațiilor într-unele mai puternice ca efect în ceea ce privește autoritățile judiciare din statele membre. Trebuie să ținem cont de faptul că investigația OLAF trebuie să se întoarcă la autoritatea judiciară în statul membru dacă ea a venit din partea unui coleg procuror din statul membru. Și colegii procurori știu foarte bine cum funcționează procuraturile din statele membre și deci de aceea ar fi mai eficiente deciziile luate așa. În al doilea rând, am putea să îmbunătățim uh, respectarea drepturilor persoanelor care sunt implicate în investigații prin folosirea personalului judiciar în această investigație. Pentru că cultura lor judiciară este diferită de cea a stafului nejudiciar. Uh, Asta este ceea ce am putea face. Și un alt aspect pe care vreau să-l menționez este să implicăm, dacă se poate, dar ideal în toate cazurile, uh, polițiile naționale și autoritățile judiciare din statele membre în investigațiile OLAF, nu numai pentru a le da mai repede rezultatele investigațiilor, pentru că la început ele nu știu nimic și după aceea trebuie să le înțeleagă. Dacă le implicăm însă într-un stadiu, stadiu precoce, atunci vedem pe baza statisticilor, statisticilor pe care le-am făcut, mă scuzați, că avem mai multe cazuri în uh, cele tratate la nivel național, în cazurile din jurisdicțiile naționale, care se rezolvă dacă aceste persoane la nivel național au fost implicate în investigația OLAF. Domnul Staiz. Uh, welcome. Da, uh, vă urez în primul rând bun venit, domnule Kessler, și sigur voi vorbi în uh, olandeză, neerlandeză și revin la aspectul cooperării. S-a vorbit aici de cooperarea cu statele membre, tocmai ați menționat acest lucru, dar și uh, alți candidați uh, au vorbit de cooperarea cu alte organizații, cum ar fi Europol sau Eurojust, astfel încât vă întreb credeți că există aici, uh, întrevedeți anumite oportunități, OLAF ar putea să devină complementar cu Europol sau Eurojust? Aveți o experiență în acest sens? Credeți că ar fi o bună idee? Răspuns. Sigur că OLAF trebuie să conlucreze cu celelalte două uh, instituții europene care se ocupă de uh, acest domeniu, Europol, Eurojust. Dar, totuși, până la urmă, asta este uh, diferit de conlucrarea cu autoritățile naționale la nivel de poliție sau justiție. Sigur că deja avem un acord practic de natură tehnică uh, între Euro jos și OLAF și funcționează foarte bine. Eu cred că joacă un rol important, nu neapărat în conlucrarea pe aceleași uh, anchete, ci, după cum spuneam și înainte, în ce privește subsidiaritatea. Deci pentru punerea în comun a unor activități ca să se evite suprapunerele. Și sigur, punerea în comun și a informațiilor. Olaf poate să ofere informații prețioase Eurojust și uh, reciproca este la fel valabilă. Deci e nevoie de cooperare, dar nu neapărat uh, o cooperare operativă pe aceleași cazuri. Pentru că asta, până la urmă, n-ar însemna decât o risipire a eforturilor și a resurselor. Nu, e nevoie de cooperare între uh, anchetatorii Olaf și anchetatorii la nivel național pe aceleași uh, cazuri. Mulțumesc, doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Kessler, la prezentarea candidatului dumneavoastră a spus accentul pe uh, cunoștințele voastre din domeniul politic. Puteți să ne explicați în ce măsură credeți că aceste cunoștințe sunt importante pentru rolul jucat de directorul general al OLAF? Și a doua întrebare. Uh, mai devreme, mi s-a părut mie că nu acordați prea multă importanță informațiilor strategice. Ar, m-ar interesa să știu ce măsuri ați propune în calitate de director general OLAF pentru a îmbunătăți eficiența uh, detectării fraudelor. Deci, mulțumesc. Răspuns încep cu ultima noastră întrebare. Conform datelor statistice, Există foarte puține cazuri în ultimii ani care să fi început, să-și fi avut originea din uh, informațiile acestea strategice. Asta înseamnă nu mai mult de 4-5 cazuri pe an din 2, 3, 4 mii de cazuri pe an. Așa încât aceste informații strategice, da, sunt importante ca tare per se, însă nu ca o sursă utilă pentru a demara, a deschide o anchetă. Sunt utile pentru partea politică a activității OLAF, pentru a orienta nu neapărat anchetele OLAF, ci politicile la nivelul Uniunii Europene și politicile instituțiilor Uniunii Europene în, uh, în domeniul prevenirii fraudelor, dar nu utile anchetelor ca atare. Sigur că nu doresc uh, să uh, defăimez aceste informații strategice, dar dacă e să îmbunătățim partea operațională a activității OLAF, adică este chiar partea centrală a activității OLAF, anchetelor, e vorba de anchete și dacă știu că uh, uh, resursele financiare și uh, umane ale OLAF sunt limitate, eu trebuie să transfer resursele de la un sector la altul și unul din sectoarele de unde voi transfera resursele sunt uh, aceste informații strategice. Nu îl voi desfința, dar se va bucura de mai puține resurse, pentru că vreau să mă concentrez asupra anchetelor. În ce privește Prima întrebare, mă rog, partea politică a experienței mele sau dimensiunea mea politică, da, vă pot spune că sunt procuror, am fost în trecut uh, procuror și anchetator și am activat în Parlament, uh, în munca mea din Parlament, în munca mea în Parlament am utilizat experiența mea de procuror uh, Lucru pe care intenționez să-l fac și în Olaf. Știind că pentru a pentru calitatea de director general Olaf, nu e suficient să fii doar procuror, ci e necesar să știi, să, să cunoști modul cum funcționează și cum acționează un procuror sau un achetator, dar de asemenea să știi cum să dezvolți o bună relație cu uh, uh, Parlamentul European și cu instituțiile politice europene. Mulțumesc, domnul Patriciello. Mulțumesc. Olaf este un serviciu de anchetă al cărui director general trebuie să fie nu doar independent, dar ci să aibă o imagine de independență fără niciun fel de influență politică. Și uh, așa trei întrebări. Noastră, nu credeți că a fi politician poate crea probleme atât dumneavoastră cât și pentru Olaf, dacă veți ocupa funcția de director general? Cum? În ce mod ar apăra Olaful anchetelor, anchetele uh, sale de acuzele de a vă afla sub influențe sub influență politică? Ce raport ar avea ați avea dumneavoastră în calitate de politician cu comisarii, cu colegiul comisarilor și cu Parlamentul European uh, în calitate dumneavoastră de înalt funcționar. Well, yeah, it is true, as you said, uh... Răspuns. E adevărat, după cum am spus, că independența are un rol central, după cum am spus și eu, spune și dumneavoastră, dar nu este suficient ca o instituție să fie independentă, trebuie să aibă și această imagine că este cu adevărat independentă. Da, e adevărat, eu sunt politician, uh, sunt un uh, procuror care s-a ocupat și de politică, dar nu sunt politician de carieră. Atunci când uh, m-am aflat în Parlament, nici măcar nu eram membru de partid. Eram, cum am spus, un un procuror care a fost împrumutat politicii, am fost membru al grupului parlamentar de neafiliați. Dumneavoastră sunteți italien, italian și cunoașteți conceptul de uh, deputat independent. Eu am fost întotdeauna perceput așa și am fost uh, perceput ca fiind imparțial. Am primit cele mai, cele mai multe voturi de pe lista pe care am candidat. Nu am vrut să uh, particip uh, la guvern, puteam să fac asta la nivel local, ci am vrut să fiu președintele adunării legislative, care cel puțin în țara noastră e, reprezintă o poziție imparțială. Și am fost votat și de reprezentant ai opoziției. Iată. Așadar, niciodată nu am fost perceput ca un politician uh, uh tipic de partid, pentru că nu sunt sunt uh, imparțiale. În al rând, cum aș apăra Olaf de acuzele de uh, a se afla sub influențe politice? Ei bine, sunt uh, obișnuit să fac acest lucru. Atunci când am fost procuror, nu am fost implicat în politică, n-am avut nicio experiență politică. De multe ori am fost acuzat că mă aflu sub uh, influența politică, dacă am anchetat niște persoane uh, uh, cu legături cu ext- de extremă dreaptă, am fost acuzat de ei că sunt de stânga. Ei, când am anchetat pe niște politicieni de stânga, am fost acuzat că sunt de dreapta. Așadar, sunt uh, obișnuit cu astfel de acuzații, sunt obișnuit să mă apăr atât pe mine cât și pe instituția pe care o reprezint prin comportamentul meu și prin rezultatele pe care le obțin. Și ca șef al OLAF, ar trebui să conlucrez uh, îndeaproape, îndeaproape cu Comisia. Olaf este parte a Comisiei și când e vorba de elaborarea de politici, uh, această cooperare trebuie să fie funcțională. De asemenea, trebuie Olaf să coopereze și cu Parlamentul European și cu Comisia, de dumneavoastră îndeosebi, pe care eu o consider ca primul apărător al independenței OLAF, pentru că Parlamentul reprezintă interesul general al cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnul Cozzolino. Mulțumesc. Domnule Kessler, aș dori să ne spuneți, să le faceți niște precizări. În primul rând, s-a referit și colegul Patricielo mai înainte la tema independenței și eu aș adăuga un concept, deci independența de politică, dar independența și de putere, putere, de cei puternici, care adeseori au mai multă influență decât uh, oamenii politici uh, asupra acest, acestor activități de control, de luptă antifraudă. E vorba de lobby, câteodată uh, ocult. Pe mine mă interesează să avem un director Olaf care să fie foarte independent din acest punct de vedere. Eu cunosc activitatea noastră din Italia, mai ales uh, activitatea antimafia și împotriva puterilor ascunse. Ei bine, m-aș întreba cum ar putea această experiență să fie pusă în slujba instituțiilor europene. În al doilea rând, uh, eficiența, sigur, ăsta e un subiect uh, vast general, dar privește structura actuală a OLAF și privește și modul în care dumneavoastră intenționați pe baza experienței dumneavoastră și internațional, inclusiv internațional, deci modul în care dumneavoastră vreți să reformați OLAF în colaborare cu Parlamentul și cu Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc! Mulțumesc! La prima parte a întrebării dumneavoastră v-aș spune că sunt de acord. Din proprie experiență mă îngrijorează mai mult interesele acestea ascunse la care v-ați referit. Politica prezintă multe dezavantaje, dar măcar uh, se desfășoară deschis, transparent. Se poate înțelege imediat o situație dată. Însă, influențele cele mai periculoase provin din partea unor interese ascunse nu trebuie să ai neapărat o, o, o experiență politică pentru a fi influențat de interese oculte, de natură economică, de exemplu. De aceea am spus mai înainte că e nevoie de mai multă transparență la Olaf pentru că acesta să aibă o imagine independentă, o transparență în acțiuni, o transparență a regulamentului, regulamentul să fie și clar, uh, să nu, directorul Olaf să nu aibă uh, o putere discreționară. Și ca director al Olaf eu aș dori și aș solicita să avem un regulament mai clar elaborat de Parlament și Comisie cum spunea și doamna Greslea din aur, referindu-se la aceste politici de minimis, sau la momentul și modul în care trebuie informate persoanele și instituțiile implicate în legătură cu o investigație în curs. Astfel, uh, acționându-se spre o mai mare transparență, în direcția unei mai mari transparențe și independenția OLAF. Mulțumesc, uh, domnul Sondergaard. I think you have to use... <laughs> I will speak in Danish, so... Permiteți-mi să mi exprim în daneză. Atunci când am lucrat împreună, stimate candidat, dumneavoastră erați președinte al misiunii de observare a alegerilor din Statele Unite. Dumneavoastră ați avut mai multe inițiative, într-adevăr, și ați condus o delegație multinațională și multipolitică. V-aș pune o întrebare în legătură cu relația cu statele membre, pentru că uh, s-a vorbit despre acest lucru. Aș vrea să aprofundați uh, mai mult relația cu Parlamentul. Nu știu dacă ați avut timp să reflectați la această problemă, dacă prevedeți o îmbunătățire în ce privește munca pe care o face Olaf și uh, relația cu Parlamentul European. Deci, cum ați vedea dumneavoastră relația cu Parlamentul European? Răspunsul. Mulțumesc, domnule Sonderberg. Îmi pare bine că vă amintiți de experiența comună din Statele Unite de la alegerile prezidențiale. Am primit foarte multe întrebări despre dimensiunea mea politică. Iată că dimensiunea mea politică nu se referă doar la activitatea de partid, ci și la experiența precum cea din SUA. Atunci am avut o misiune de observare la alegerile prezidențiale, misiunea a avut un mare succes, uh, mare succes politic. Noi am uh, fost foarte sceptici. Uh, autoritățile și mass media americane au fost foarte sceptice, dar am reușit nu doar să facem un raport privind alegerile, ci și să evaluăm legislația americană existentă cu privire la uh, procedurile electorale și am făcut și propuneri de reformă pe care le-am trimis și le-am discutat împreună cu uh, reprezentanții Congresului American, cu Departamentul de Stat. Iată deci că această experiență multinațională, internațională, a fost uh, și o experiență politică foarte utilă, pentru că am întâlnit mulți colegi în misiuni asemănătoare în alte țări cu care am discutat despre statul de drept și transparența procesului electoral, lucruri care sunt importante pentru procesul de reformă legislativă. Iată că ne-am adus contribuția la procesul din Statele Unite. Am avut o cooperare asemănătoare uh, cu alții și aș vrea să avem o astfel de cooperare aici, cu dumneavoastră. Cred că experiența de acolo mă va ajuta să vin cu contribuții nu doar juridice, pentru că eu sunt de formație jurist, ci uh, pentru că sunt uh, și politician, aș vrea să pot să contribui la reforma OLAF, la reglementările care se discută. Vreau să reformăm relația dintre OLAF și statele membre. Mă refer la relația cu autoritățile judiciare și polițienești. Și desigur, aș dori să existe mai multe eforturi din partea Parlamentului pentru crearea parchetului european. Mulțumesc și cu asta am încheiat ultima audiere. Mulțumim domnului Kessler și îl salutăm. Uh, noi ci aggiorniamo come commissione și comisia noastră se va întâlni pe 9 noiembrie și vom lua o hotărâre și în legătură cu uh, numirea directorului Olaf. Vă comunică la ora, orele 12, uh, lângă locul unde se află șoferii, găsiți uh, autobuzul care vă va transporta la aeroport. No? Spinelli Building. Spinelli Building. Okay. Spinelli Building. Clădirea Altiero Spinelli. Uh, 12 o'clock, yes.